să-i dăm imediat cuvântul doamnei McEvan, care este raportoare. Vă rog, doamnă, aveți cuvântul. Thank you, Madam Chair. And... Mulțumesc, doamnă președintă. Uh, vă voi oferi niște informații și mai ales pentru colegii care nu sunt familiarizați, este o problemă destul de complicată, este un subiect destul de complicat și eu o să mă refer și la niște um, probleme punctuale care ar trebui rezolvate, cred eu, și apoi uh, vom asculta și opinia raportorilor um, din umbră și celorlalți membri. În primul rând vreau să spun că uh, această discuție, prima discuție trebuia să aibă loc într-o întâlnire la, la uh, sfârșitul lunii noiembrie, însă eu am cerut să discutăm în această dimineață pentru că uh, trebuia să particip la deplasarea în Angola cu țările ACP, dar unii colegi sunt îngrijorați pentru că această lege face parte din uh, pachetul pentru agricultori. Deci uh, a fost o încercare să se decupleze această și erau îngrijorați că această lege se va fi decuplată din pachetul pentru agricultori, ceea ce nu este cazul. Uh, Uh, până la urmă, pentru că se vor desfășura niște audiere luna decembrie, probabil că nu mă voi deplasa în Angola, dar oricum vreau să-i asigur pe colegi că și legea de care ne ocupăm acum va face în continuare parte din pachetul pentru agricultori. Ce înseamnă farmacovigilența? Un sistem prin care se monitorizează siguranța medicamentelor care au fost autorizate pentru uz public joacă un rol important în protecția sănătății publice și am fost surprinsă să aflu uh, din cifrele comisiei că 5% din Union are due to an adverse drug reaction. Din uh, toate cazurile de spitalizare din Uniunea Europeană sunt datorate unor uh, reacții mm, secundare și adverse la medicamente. Um, now people might... Acum, oamenii s-ar putea întreba dacă avem, dacă avem teste și studii clinice, atunci de ce mai există aceste reacții adverse? Uh, de ce există aceste cazuri de specializare? E bine, unele reacții adverse pot să apară doar după uh, un, o folosire îndelungată a unui anumit medicament sau în cazul în care acest medicament interacționează cu alte medicamente. And so We need to have a robust system. Deci, uh, pentru a contracara aceste cazuri de spitalizare, trebuie să avem la dispoziție la nivel național și european, uh, trebuie să avem un sistem de raportare a acestor cazuri de reacții adverse. Cred că ar trebui să fie o prioritate pentru politica de protecție a sănătății publice. Uh, conform legislației actuale din Uniunea Europeană, medicamentele Administrarea acestora este autorizată în două moduri. Printr-o procedură centrală, prin care o companie farmaceutică face o cerere Agenției uh, Europene pentru Medicamente din Londra și, uh, în al doilea mod, este o, al doilea mod este o recunoaștere reciprocă în care un stat membru evaluează un nou medicament în coordonare cu alte uh, state membre prin recunoaștere reciprocă. E, se, există o cerere pentru medicamente noi care trebuie evaluată pentru o procedură de acea agenție de la Londra. E vorba de boli, maladii neurodegenerative, HIV și așa mai departe. Și sigur că trebuie să vedem cum stau lucrurile în practică pentru a vedea cum să, sta, cum să elaborăm legislația Uh, regulamentul este 726 per 2004 și o directivă din 2000, Bine, noi am amendat aceste două legi la care m-am referit și uh, A good pharmacovigilance system Acum un sistem bun de farmacovigilență presupune raportarea reacțiilor adverse de către uh, medici, uh, companii și de înșiși uh, pacienții. Și trebuie o detectare timpurie a acestor semnale, iar în urma detectării semnalelor trebuie să se acționeze. Companiile, autoritățile publice trebuie să se acționeze pentru a schimba dozajul, pentru a schimba informațiile oferite în legătură cu produsul sau, până la urmă, poate duce la, această reacție poate duce la retragerea medicamentului de pe piață. Sigur, uh, de mulți ani există uh, farmacovigilența la nivel național și din anii 90 avem un sistem la nivel, la nivel european, al cărui avantaj este că noi creăm un, o, o, o grupare, o, un sistem de colectare a cunoștințelor uh, Asta înseamnă că uh, niște mm, elemente mai rare pot fi detectate mai repede și astfel putem să și evităm suprapunerile, astfel încât putem face un schimb de informații uh, mai rapid în legătură cu medicamentele care sunt nesigure pentru sănătatea umană uh, modul în care semnalele sunt colectate în legătură cu uh, reacțiile adverse este raportarea spontană de către medici uh, făcută autorităților naționale sau prin uh, rapoartele periodice de siguranță a medicamentelor, la care se referă multe propuneri ale comisiilor. Astea sunt uh, înaintate de către companiile farmaceutice, către autoritățile publice și din uh, revizuirile, mm, rapoartele experților sau evaluarea experților făcute, făcută asupra documentelor de specialitate și Uniunea Europeană a, a dezvoltat uh, încă de mulți ani un sistem coordonat. Avem o bază de date unică europeană a farmacovigilenței care colectează date din toată Uniunea Europeană data este opera, uh, baza de date este oper, operativă, dar legislația curentă conține lacune încă. Comisia Europeană speră să le elimine prin propunerea pe care ne-o prezintă astăzi. Și multe din practicile care s-au dezvoltat sunt bune, însă nu, sunt, uh, uh, nu apar în legislație. Ceea ce exact, este, exact acest lucru nu este propus astăzi de către comisie. Și dacă examinez uh, această propunere a comisiei, mm, aș spune că este una bună. Nu vreau să propun nicio schimbare revoluționară la acest text, însă cred că toți colegii trebuie să examineze unele probleme. Prima este structura prin care se iau deciziile. Uh, în momentul actual există un grup de lucru uh, pentru farmacovigilență, grup de lucru care nu a funcționat eficient. Și asta cred că este părerea tuturor și Comisia și Autoritatea pentru Medicamente și publicul și toată lumea crede că, spune că ceva trebuie să se schimbe. Comisia propune uh, un nou comitet consultativ pentru evaluarea riscului în domeniul farmacovigilenței, comitet consultativ care ar fi organul responsabil pentru farmacovigilență și care ar raporta organului principal uh, care supraveghează medicamentele în sistemul centralizat european. La nivelul Consiliului se desfășoară o dezbatere în legătură cu structura uh, acestui nou, uh, acestui nou comitet consultativ. Comisia propune să fie un comitet format din experți cu, mm, care să includă și reprezentanța ai statelor membre. În schimb, Consiliul um, e de părere că ar trebui să, ca fiecare stat membru să fie reprezentat în acest PRAAC, astfel s-ar numi acest uh, comitet la momentul actual. Eu aș spune că ar fi bine să fie câte un reprezentant al fiecărui stat membru în acest comitet, pentru că farmacovigilența este de interes public și este foarte importantă și eu înțeleg de ce uh, fiecare guvern dorește să fie reprezentat. Eu cred că rolul acestui comitet ar trebui să fie acela de a furniza recomandări și nu numai sfaturi. Astfel încât Comisia propune multe schimbări în legătură cu modul în care reacțiile adverse sunt raportate. Innovation suggested is that companies should report directly. Um, s-a sugerat că companiile ar trebui să raporteze direct, uh, să introducă informații în bază de, dat- de date și nu să treacă prin intermediul fiecărui stat membru atunci când se înregistrează reacții adverse. Eu înțeleg care este logica propunerii comisiei, dar pot să înțeleg de asemenea faptul că guvernele doresc să se asigure că și ele sunt informate foarte rapid uh, atunci când apare o reacție adversă în uh, țara lor și la Consiliu, după cum spuneam, uh, în grupul de lucru al Consiliului uh, se desfășoară o dezbatere care cred eu că va avea un rezultat satisfăcător pentru toți. Companiile să poată face un raport pe care să-l introducă în baza de date și statele membre să poată fi informate prin intermediul bazei de date în legătură cu apariția acestei reacții adverse. Comisia propune de asemenea ca toate reacțiile adverse să fie uh, uh, raportate și introduse în baza de date de către autoritățile competente și companii. Uh, și în fiecare stat membru există o autoritate la nivel național care se ocupă cu aceste rapoarte, însă pentru moment doar uh, reacțiile adverse grave sunt aduse la cunoștința acestor uh, uh organisme. Însă Comisia propune ca toate uh, reacțiile adverse să fie raportate și, în schimb, ele, uh, Comisia propune schimbări în uh, frecvența cu care companiile trebuie să-și uh, prezinte rapoartele periodice privind reacțiile adverse. Una din modificările principale pe care le propune Comisia, și aș dori părerea colegilor aici, se referă la cine anume poate raporta aceste reacții adverse, pentru că în unele țări pacienții au dreptul să raporteze aceste reacții adverse direct la autoritățile naționale competente. Așa se întâmplă, de exemplu, în țara mea de ani de zile. Comisia Europeană sugerează ca toate țările să adopte acest sistem pentru că astfel să poată exista o raportare din partea pacienților individuali către autoritățile competente. Eu uh, sprijin această idee, am vorbit de foarte multe ori despre faptul că pacienții trebuie să fie bine informați și de aceea mi se pare logic și binevenit. Am auzit uh, argumente cum că dacă le-am permite persoanelor individuale să raporteze autorităților, sistemul ar fi practic uh, inundat de astfel de uh, rapoarte, însă eu nu sunt neapărat de această părere și aș vrea să știu ce credeți și dumneavoastră. O altă problemă. Rapiditatea cu care sunt uh, raportate reacțiile adverse. În uh, momentul de față, nici companiile, nici statele membre nu reușesc să respecte termenul de 15 zile. Acesta este termenul de raportare la baza de date naționale. Doar 5% din companii uh, au o întârziere în a raporta, însă în ceea ce privește raportarea făcută de statele membre, întârzierea este de 50%. Dacă există o reacție adversă gravă într-o țară, trebuie să știm de existența acesteia foarte repede pentru ca astfel și celelalte țări să fie avertizate în legătură cu folosirea acestui medicament. O altă problemă se referă la produsele monitorizate intens. când se comercializează un nou medicament, există nevoia ca acest uh, pro, produs să fie monitorizat um, în mod intens, pe o anumită perioadă. În momentul de față, în anumite țări, pacienții știu când uh, iau un nou produs, uh, deoarece, în primul rând, doctorul, medicul ar trebui să-i uh, informeze, personalul medical ar trebui să informeze, însă eu știu din experiența proprie că de multe ori medicii nu sunt prea vorbăreți. Unii comunică bine, alții mai puțin, însă comisia propune acum să, ca în prospectul medicamentului să fie conținută și această informație, să îi se spună pacientului că acest medicament care îi se administrează este nou. Este un sistem care există deja în anumite state membre, iar Comisia Europeană propune acum extinderea sa și la celelalte țări. Comisia spune că prin această măsură sunt uh, încurajați uh, pacienții să raporteze reacțiile adverse. E drept că toate medicamentele sunt riscante într-o anumită măsură, și medicii de multe ori nu doresc să vorbească despre asta, iar atunci când iei un medicament, la urma urmei există tot timpul acest echilibru între risc și beneficiu. Ideea însă este să se raporteze reacțiile adverse. Pacienții trebuie să fie încurajați să raporteze existența acestora. Există o serie de propuneri în legătură cu ce ar trebui să se întâmple atunci când o reacție adversă gravă are loc și ce ar trebui să facă Uniunea Europeană. Și asta se numește în mod oarecum Uh, ciudat uh, procedura comunitară <clears throat> în acest document. Se fac și aici o serie de propuneri care mi se par logice mare. De asemenea, se propun modificări în ceea ce privește transparența uh, legată de luarea de decizii. Comisia propune crearea unui portal pe internet în care să fie prezentate diferitele informații destinate opiniei publice, în legătură cu toate deciziile luate în domeniul farmacovigilenței la nivel european. De asemenea, se pot uh, organiza audieri în legătură cu reacțiile adverse. În Statele Unite ale Americii, de exemplu, se procedează astfel, se organizează astfel de audieri. Ar trebui să vă spun de asemenea că deși baza de date mare de farmacovigilență nu este deschisă publicului, ceea ce e logic, deoarece informațiile de acolo sunt foarte tehnice, sunt folosite doar de specialiști, Comisia are însă și o altă bază de date pentru opinia publică cu reacții adverse. De fapt, aceasta este ideea, să se creeze această nouă bază de date. Acestea sunt principalele elemente din acest raport. Sper ca acesta să fie redactat ă, cât mai curând, să fie tradus în prima săptămână din decembrie. Aștept acum bineînțeles, părerile colegilor în legătură cu această propunere. Vă mulțumesc, doamnă Linda McKevin, pentru raport. Discutăm despre cele două puncte, și modificarea și regulamentul, nu? Sunt două puncte separate pe ordinea de zi, dar de fapt dezbaterea este comună. Da, așa este, spune doamna Lepaj. Doamna Pilar Ayuso, în calitate de raportor din umbră, aveți cuvântul. Muchas gracias, señora presidenta. Eu, în primer lugar... Mulțumesc. Aș vrea în primul rând să-i mulțumesc doamnei McEvan pentru tot ce a făcut și pentru faptul că a fost drăguță și a organizat o întâlnire cu toți raportorii din umbră pentru a ne explica ceea ce a explicat și astăzi aici. Eu sunt uh, de acord cu aproape tot ce a spus doamna McCaven. La acest dosar cred că nu va exista o divergență de opinie între diferitele grupuri politice, suntem cu toții de acord. Dosarul este foarte tehnic, uh, foarte complex și deosebit de, de important. De aceea, cu toții Încercăm să facem tot posibilul. Așteptăm acum raportul dumneai și dacă va fi cazul vom înainta și amendamente. În ceea ce privește acum structura organului de luare a deciziilor, eu cred că cel mai mult contează ca acesta să fie eficient. Aș vrea... Acum nu contează atât de mult dacă vor fi reprezentanți din fiecare stat membru. Nu asta e problema. Problema nu e câți membri vor fi din câte state membre. E normal ca fiecare stat membru să dorească să aibă o persoană reprezentată în acest organ. Dar nu, asta e problema. Cel mai important este ca acest organ să funcționeze bine și ca totul să fie foarte bine organizat. În ceea ce privește raportarea reacțiilor adverse acum către baza de date. Am o îndoială în legătură cu acest lucru și anume informațiile directe care se dau pacienților. E important uh, ca și pacienții să dea informații direct ei. Însă să nu uităm un lucru, aceste informații pot fi subiective. Știm că există pacienți, care sunt uh, ipohondri, ceea ce ar putea crea foarte multă confuzie. Acești oameni, prin informațiile pe care le dau, practic ar putea pune bețe în roate experților. Atunci când ți se administrează un medicament cu efecte secundare, îl iei pentru că medicul ți l-a dat. Poate că cel mai bine ar fi ca aceste persoane să se adreseze întâi medicului, care, la rândul său, poate transmite informațiile privind uh, reacțiile adverse către baza de date. Să nu uităm că pot apărea aici și probleme de concurență între diferitele laboratoare farmaceutice și nu e prima oară când s-ar putea întâmpla așa ceva. Bineînțeles, aceste reacții adverse trebuie comunicate cât mai rapid. De asemenea, trebuie monitorizate aceste medicamente, atât direct prin pacient sau prin intermediul medicului. Efectele pozitive pot fi mai bune decât reacțiile adverse, însă, bineînțeles, pacientul trebuie să fie informat, să fie ținut la curent în legătură cu acest lucru. Dacă există o situație neclară, experții sunt cei care trebuie să tranșeze și să o facă cu cât mai multă transparență. Acum, în ceea ce vrește acea pagină pe internet, audierile publice și transparența. Și aici eu am anumite îndoieli și aș vrea să știu care este părerea comisiei. Am aceleași îndoieli ca și în cazul informațiilor directe raportate de pacienți. Eu cred că ar trebui să existe niște informații la care au acces experții și alte informații la care să aibă acces publicul larg deoarece nu suntem cu toții capabili să digerăm aceste informații care de multe ori sunt foarte tehnice. Nu sunt uh, la îndemâna fiecăruia. Eu cred însă că de multe ori, chiar dacă do- dai dovadă de bunăvoință, efectul poate fi negativ. Bineînțeles, uh, informațiile trebuie să aibă o intensitate diferită în funcție de perioada când uh, sunt administrate medicamentele. Audierile publice acum. Și aici am aceleași îndoieli ca și în cazul informațiilor directe. Eu cred că medicamentele generice sunt medicamente la urma urmei și de aceea trebuie supuse la aceleași controle ca și celelalte medicamente. Nu vor avea statutul de medicament nou care va fi monitorizat intensiv, însă sunt medicamente care au probleme în anumite țări, deci încă nu sunt folosite în masă. Însă dacă în cazul medicamentelor generice reacțiile adverse nu sunt uh, raportate și nu sunt urmărite așa cum trebuie, reținerile pe care le au pacienții în a consuma aceste medicamente nu vor face decât să crească. Eu sper ca reprezentanții comisiei să îmi uh, lămurească toate aceste îndoieli. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Doamna Rivazi are cuvântul acum. Mulțumesc, doamna președintă. Eu cred că acesta este un subiect foarte interesant. Această directivă asupra farmacovigilenței, pentru că este un subiect foarte actual. Știm, este problema gripei cu care ne confruntăm și ați văzut că depinde în uh, statele membre, totul depinde de vigilența autorităților față de efectele secundare. Putem lua exemplu Suediei. În, Suedie, în Suedia s-au vaccinat un milion de persoane. După patru zile s-au înregistrat patru decese și informația asta a apărut foarte repede. Acum trebuie să facem legătura de, uh, de cauzalitate. Oare aceste patru decese sunt datorate, uh, sunt, au fost cauzate de vaccinuri sau nu? Și au existat uh, mai, circa 800 de cazuri de efecte secundare și putem să ne folosim de acest exemplu ca să vedem cum funcționează lucrurile și dacă informațiile sunt pertinente în legătură cu efectele secundare, pentru că putem vedea istoricul. Dacă luăm cazul medicamentului Viox, care a provocat accidente cardiovasculare mortale, acesta a fost autorizat în 99 uh, și a fost retras de pe piață în 2004, deci a trebuit să se aștepte 5 ani ca să fie retras de pe piață. Asta înseamnă că ceva nu funcționează cum trebuie. Când vedem ce s-au întâmplat lucrurile cu Prozac, Prozacul, care a făcut să crească rata sinuciderilor. La fel, între momentul în care a fost autorizat și retrat de pe piață a trecut prea mult timp. Uh, deci mă interesează foarte mult această directivă pentru că trebuie să analizăm foarte bine modul în care ea funcționează pentru ca să poată într-adevăr îmbunătăți sistemul. Dar Kevin a făcut aici propuneri care îmbun- îmbogățesc textul dar uh, eu aș avea câteva întrebări. În, în primul rând, planul de gestionare a riscurilor. Uh, ce este acest plan de, gestion, de gestiune a riscurilor? Înseamnă el oare posibilitatea ca un nou medicament să restrângă autorizațiile, pentru un, un uh, nou medicament să se restrângă autorizațiile de uh, comercializare și de consolidare a farmacovigilenței E posibil, dar este, ar trebui să fie un lucru excepțional, pentru că ar putea să reprezintă un risc pentru a, în cazul de accelerare a autorizațiilor de gestionare a acestui medicament. Apoi, uh, mai trebuie văzut și cum se face gestionarea datelor. În unele țări, pacienții, în mod direct, pot să notifice autoritățile în legătură cu efectele secundare. În altele țări trebuie să se treacă prin intermediul medicilor eu cred că trebuie să fim foarte atenți la această procedură de notificare. E adevărat că, în general, un bolnav se va adresa medicului și uh, îi va povesti medicului despre efectele secundare și medicul va fi cel care le va introduce într-un raport uh, adresat, fie, fie adresat autorităților competente. Atunci, uh, Cred că aceste date trebuie filtrate, cred eu. Acum nu știu uh, care este experiența dumneavoastră. Eu cred că dacă vrem să fim eficienți, datele trebuie să fie foarte precise ca să putem vedea într-adevăr care sunt efectele secundare. Apoi, uh, accesul la date. Pe mine mă surprinde faptul că raportul periodic actualizat de securitate este elaborat de către laboratoare și persoanele din exterior sau nu pot avea acces la aceste rapoarte. Sigur, laboratoarele farmaceutice vorbesc de confidențialitate, dar eu cred că aceste rapoarte trebuie făcute publice. La fel, această mega bază de date. Comisia propune ca datele să fie accesibile autorităților competente din fiecare țară. Eu mă întreb, dacă eu reprezint o asociație și am un expert care vrea să vadă care sunt efectele secundare ale unui medicament anume, generic sau nu, atunci va trebui ca efect, expertul să obțină uh, o autorizație din partea organului competent ca să poată con, să consulte baza de date. E bine, eu cred că toată lumea trebuie să poată consulta aceste informații. Apoi, în legătură cu finanțarea, uh, da, totuși în directivă există obligația de finanțare publică a sistemului de farmacovigilență din fiecare stat. <clears throat> Aici va fi vorba de prestatari de servicii farmaceutice, dar nu, eu cred că și aici trebuie să fim vigilenți. Cred că efectele secundare uh, sau informațiile despre acestea să fie adresate direct uh, către laboratoare, dar și direct către uh, autoritățile competente, ca să nu există un blocaj la nivelul laboratoarelor farmaceutice. Și apoi, sigur, toate aceste date să fie adresate autorității competente. Mais il me semble que, euh... Și în rezumat sau în concluzie, mi se pare că exemplul gripei H1N1 ne poate permite să vedem în fiecare țară care este uh, drumul informațiilor. Noi în Franța avem o problemă cu medicii, medicii au obligația să transmită aceste informații, dar nu o fac. De exemplu, în spitale există un medic, un medic referent uh, care transmite informațiile en quelque sorte de la pharmacovigilance. Mais il y a déjà la motivation. Pentru că acesta este rolul său, să se ocupe cu farmacovigilență, dar trebuie ca autoritățile competente să dispună de experți care să nu fie dependenți de laborator. Trebuie experți independenți, de exemplu cum s-a produs când au fost aceste patru decese în Suedia. Să vedem care este relația de cauzalitate. Tra- informațiile trebuie să fie transmise cât mai repede posibil când a fost întrebat uh, laboratorul farmaceutic din Suedia, au răspuns doar că da, au fost puși, uh, au fost introduși mai mulți uh, agenți adjuvanți în aceste noi vaccinuri, dar fie, în fiecare țară au fost utilizate diferit aceste vaccinuri. În în, în, în Elveția, de exemplu, există un vaccin uh, care este contraindicat uh, copiilor. Apoi în Franța același vaccin se poate administra copiilor. Deci unii pacienți au mai multă uh, uh, încredere decât alții în aceste filtre farmaceutice. Deci, cum spuneam, informațiile trebuie să poată fi consultate, trebuie să circule repede. Uh, nu auto, laboratoarele farmaceutice nu trebuie să obțină prea rapid autorizații de acces pe piață, trebuie încurajate autoritățile naționale să aibă la dispoziție propriilor experți ca să vadă foarte rapid care sunt efectele secundare. Transparența trebuie să fie maximă pentru că și publicul se poate avea acces la date și trebuie să fim foarte atenți la notificare, pentru că datele uh, conținute acolo să fie pertinente. Mulțumesc, doamnă! Mm, eu voi uh, lua cuvântul acum în numele doamnei Pârvanova, care nu poate să fie aici în această dimineață, este raportare din umbră pentru grupul ALDE. Și iată ce dorea dânsa să ne spună, și anume, propunerea comisiei este binevenită în sensul în care vizează consolidarea și raționalizarea sistemului de farmacovigilență la nivel european. E vorba de a putea face în așa fel încât sistemul să fie eficient, transparent, să poată să fie reactiv și proactiv Actualmente vede, vedem că sunt mai multe dezbateri și vedem că detectarea și notificarea efectelor secundare este o provocare majoră de sănătate publică. Cred că toți ne putem regăsi în această temă și trebuie să facem în așa fel încât discuțiile să ducă la un sistem care să garanteze cea mai mare eficiență și fiabilitate a sistemului de farmacovigilență la nivel european pentru a garanta cel mai înalt nivel de securitate pentru pacienți dacă vorbim de medicamente, înseamnă că vorbim de beneficii pentru, medic- pentru pacienți, dar vorbim și de riscuri. Din punct de vedere medical, aceste două noțiuni sunt indisociabile și trebuie totdeauna să Uh, ne gândim la ele când purtăm discuții care poartă asupra naturii medicamentelor. Un alt factor esențial care trebuie luat în considerare este comportamentul pacienților față de acest risc, pe care îl comportă orice fel de tratament medical. Alegerea în materie de transparență și de notificare în domeniul farmacovigilenței trebuie să fie făcută pentru a ne asigura că pacientul are încredere în tratamentul său interesul uh, este general, uh, cel al pacienților, dar și al medicilor, dar și al uh, industriei farmaceutice și acest interes trebuie luat în considerare. În legătură cu propunerea actuală a Comisiei, sigur, e o propunere care este binevenită, ea ne propune consolidarea bazei de date și a vigilenței, dar unele puncte merită să fie analizate mai în detaliu. Notificarea efectelor secundare observate, uh, cu posibilitatea pentru pacienți să le semnaleze direct asta deja ă, cei care au intervenit au spus, e o măsură care va însemna o mai mare implicare a pacienților, dar trebuie să garantăm, să protejăm caracterul privat al datelor colective și trebuie să colectăm, să analizăm aceste date pentru ca ele să fie folos, folositare pentru toate părțile implicate. Rolul medicilor în acest proces nu trebuie să fie uitat, în legătură tot cu notificarea efectelor secundare, e esențial ca informațiile să poată fi accesate ușor și rapid de toți actorii implicați. Trebuie astfel ca titularii unei autorizații de comercializare să poată fi informați în cazul în care aceste efecte sunt notificate direct către autoritatea competentă de un pacient sau de un medic. În legătură cu problemele legate de comunicare, și mai ales de comunicare către pacient. Uh, să spunem foarte clar că aici e vorba de măsuri care, sunt, uh, care îmbunătățesc sistemul de farmacovigilență. Nu trebuie să deschidem o nouă dezbatere în legătură cu informațiile adresate pacienților. Aceste informații trebuie să fie obiective, comprensibile și fiabile. Uh, notificarea peut aussi biaiser la compréhension et le comportement du pe uh, această broșură sau notiță sau etichetă a medicamentelor trebuie să figureze cu uh, litere îngroșate aceste informații. Și două alte puncte. Periodic actualizat de securitate. Trebuie ca rapoartele de securitate să fie actualizate. Trebuie să vedem ce informații trebuie făcute publice și în ce scop și nou comitet științific însărcinat cu farmacovigilența trebuie văzut care este rolul și compunerea sa și uh, natura sa, public sau nu, sau să nu fie public. Sigur, aceste... pe partii prenant du sistem e esențial... Dracu. um, să nu uităm în cursul discuțiilor noastre că o consolidare a sistemului de farmacovigilență trebuie să fie înțeleasă nu, înțeleasă nu ca o constrângere, ci ca un progres pentru a garanta securitatea și încrederea pacienților. Aceasta a fost comunicarea doamnei Pârvanova. Iar acum o să dau cuvântul doamnei Vestlund. <coughs> Tack så mycket, fru ordförande. Jag hade inte tänkt nämna någonting om eh, den pågående svininfluensan. Nu am nimic de spus în legătură cu um, <clears throat> um, acea campanie de vaccinare împotriva gripei uh, porcine. Din câte știu eu, s-a raportat, raportat uh, două cazuri de deces după două zile de la, sau câteva zile de la vaccinare. Uh, Însă niciunul din medicii care uh, au tratat respectivii pacienți nu a văzut vreo legătură între vaccinare și uh, deces. Se pare că se anchetează aceste cazuri momentan și este foarte important să facem acest lucru. Dar cu siguranță că sunt mai multe decese cauzate de gripă în uh, Suedia Așadar, au fost persoane uh, la care s-a considerat că nu trebuie să se facă tratament în spital, însă acestea au uh, murit până la urmă acasă. Au fost și persoane care uh, au trecut uh, foarte repede în faza acută și au murit. De exemplu, un copil care avea uh, accese de tuse foarte puternice în, uh, într-o noapte, a murit. Așadar, există într-adevăr câteva cazuri foarte grave și mii de oameni uh, sunt de părere că trebuie să fie internați în spital, însă nu putem, nu se pot interna toate persoanele bolnave. De aceea, este nevoie ca în decurs de 48 de ore să se acționeze rapid, dar nu există atâta capacitate a spitalelor încât să fie internate toate persoanele bolnave. Așa cum am spus, uh, acestea trebuie să se întoarcă acasă și uh, cu atât mai mult se recomandă vaccinarea. În ceea ce privește aspectele legate de mediu, cu siguranță că medicamentele au uh, influență foarte mare asupra mediului și unele uh, dintre efecte pot fi evitate. Industria farmaceutică uh, a încercat să evite aceste efecte secundare asupra mediului și conform legislației ar trebui să se ia în considerare uh, ca medicamentele să aibă efecte, să nu aibă efecte negative nu numai asupra oamenilor, ci să nu existe impact asupra mediului. Iar autoritățile competente care sunt responsabile, de exemplu, pentru uh, calitatea apei uh, și-au exprimat și ele opinia în această privință. Așadar, este vorba de consecințele uh, medicamentelor asupra mediului, dar aceste consecințe nu trebuie să uh, <clears throat> fie un efort financiar suplimentar pentru pacient. Însă, dacă există efecte negative foarte grave ale medicamentelor asupra mediului, atunci trebuie să avem grijă ca producătorul să Uh, monitorizeze aceste consecințe asupra mediului și să vadă cum evoluează situația. De exemplu, dacă există alternative bune care să nu se răsfrângă asupra mediului pe termen lung. Sau, de exemplu, medicamente care au fost aprobate, dar care ulterior s-a constatat că au ne- consecințe negative, acestea sigur că ar trebui uh, retrase de pe piață în momentul în care există o alternativă, pentru că până la urmă este vorba de sănătatea omului și uh, efectele asupra apei, de exemplu, asupra apei potabile, uh, sunt iarăși o temă foarte importantă de discutat. De aceea uh, și în producerea de medicamente trebuie uh, luate în considerare aspectele legate de mediu, dar, după cum spuneam, acestea nu trebuie să se răsfrângă asupra pacientului. Producătorii de medicamente ar trebui să verifice care sunt aceste consecințe asupra mediului și, așa cum am spus și mai înainte, pacientul nu trebuie să plătească din buzunarul propriu aceste efecte și sigur că medicamentele care sunt mai puțin nocive pentru mediu ar trebui să aibă prioritate în producție. Pentru că trebuie să ne gândim la viitor uh, și uh, atât la pacient cât și la mediu. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. möchte mich Domnul Lize. Vă mulțumesc pentru prezentarea făcută. Sunt în uh, linii mari de acord cu dumneavoastră. Farmacovigilența este o temă foarte importantă și uh, de la o vreme încoace se pot observa unele progrese. Însă este clar că până se va schimba în mod esențial ceva va mai dura o vreme. Numărul comisiilor, uh, în cifra dată de comisie și anume cei Uh, din numărul de pacienți care suferă din cauza <clears throat> efectelor negative ale medicamentelor. Uh, trebuie spus că acești pacienți iau medicamentele respective pentru că sunt bolnavi și uh, cu cât sunt mai bolnavi, cu atât medicamentele trebuie să aibă un efect mai puternic. Cu siguranță că um, medicamentele chimioterapeutice, de exemplu, sunt, uh, au efecte foarte negative. Este clar că acestea trebuie să reducă numărul leucocitelor. Acesta este rolul lor, de altfel. Și uh, un bolnav care suferă de cancer trebuie să facă chimioterapie. Și mulți dintre colegii mei medici Uh, consideră că această, acest mod de tratament nu este unul greșit. Însă, există și uh, efecte ale medicamentelor care ar putea fi evitate și uh, dacă ar exista o monitorizare mai bună, probabil că s-ar realiza acest lucru. Apoi, aș aduce în discuție o temă foarte mult discutată și anume informarea pacienților. Um, dacă nu sunt foarte critic în raport cu propunerea, uh, am înțeles că firmele trebuie să informeze pacienții dacă uh, există medicamente noi, pentru că medicamentele noi sunt uh, mai intens utilizate decât înainte și încă nu avem uh, o experiență îndelungată în acest domeniu. Așadar, uh, dacă informațiile nu sunt, uh, campania de informare nu este foarte bine delimitată de cam, o campanie de publicitate, există unele pericole. Cu siguranță că este mult mai ușor de Uh, câștigat profit pentru producătorii de medicamente dacă aduc medicamente noi pe piață decât uh, altele decât medicamentele generice. Așadar, trebuie să verificăm și să ne asigurăm că prin uh, această <clears throat> prin acest text legislativ nu dăm producătorilor de medicamente posibilitatea să facă reclamă mascată pentru um, produse medicamentoase noi. Concret, referitor la propunere, Cred că este o propunere echilibrată între uh, creșterea necesară de altfel a farmacovigilenței și uh, uh, creșterea <laughs> birocrației. Furs, cred că aici nu ar trebui să ridicăm pretențiile foarte mult pentru că este vorba în principal de producători de uh, produse farmaceutice de uh, capacitate medie. Așadar, trebuie să încercăm să găsim o poziție echilibrată și să ne referim la literatura de specialitate. Există, de exemplu, o discuție uh, despre implicarea autorităților naționale în această problemă. Uh, Așa cum a spus și uh, doamna Ayuso, sunt de părere că o semnalare directă a efectelor adverse din partea pacienților nu poate decât crea probleme, pentru că unii pacienți uh, sunt foarte bine informați, dar există și pacienți. Uh, există și pacienți care își cunosc foarte bine boala dar uh, această posibilitate ar fi dată tuturor pacienților și știm că există mulți pacienți care ar semnala așa zise efecte adverse și poate că efectul respectiv uh, este pur și simplu un simptom al bolii și nu are nimic de a face cu medicamentul pe care îl ia respectivul pacient. Așadar, uh, vom avea uh, două categorii diferite de efecte care vor fi semnalate. Și de aceea este foarte important ca medicul să își uh, dea părerea în cazul respectiv, să spună medicul dacă este vorba de un efect advers al medicamentului sau este vorba de un efect al bolii. pentru că numai în acest fel am putea face un pas înainte în ceea ce privește securitatea medicamentelor. Există în text un capitol cu titlul Informații de bază. A existat o întrunire a sindicatelor din industria farmaceutică și s-a propus ca și uh, ca această informație să fie prezentată ca un uh, anunț mortoar într-un chenar negru. Uh, bineînțeles că aceasta ar avea un efect vizual poate negativ, nu știu dacă să punem această informație într-un chenar roz, poate. În orice caz trebuie să existe această informație pe prospect și pacientul să o poată citi. Poate să fie uh, tipărită cu litere mai mari. Mi se pare mai logic așa. Apoi, într-o altă discuție, am, am auzit uh, o altă idee și anume um, prospectul să conțină informații care sunt uh, de la sine înțeles, de înțeles pentru fiecare Însă, dacă este așa, nu văd la ce ar mai fi bun prospectul. Acum, uh, sigur, producătorul ar putea fi um, forțat prin lege să scrie absolut toate informațiile pe prospect, dar s-ar putea să nu fie util acest lucru. Dacă analizăm puțin mai îndeaproape acest lucru, uh, zic eu că acest capitol ar putea fi formulat în așa fel încât să uh, se cuprindă informațiile esențiale și anume să scrie clar pe prospect care sunt efectele adverse ale medicamentului respectiv. și de asemenea ar trebui să scrie pe prospect uh, că medicamentul respectiv trebuie luat cu regularitate, pentru că altfel nu își poate face efectul și poate este necesar din punct de vedere juridic acest lucru, însă nu știu dacă ne ajută pe noi să progresăm. Mulțumesc! Danke, Peter Mulțumesc uh, că v-ați referit la prospectele care sunt total neinteligibile. Vittorio Prodi urmează. Grazie, președinte. Eh, credo che sia effettivamente una... Uh... Mulțumesc, domnule președinte. Cred că, într-adevăr, acesta este un subiect foarte important. Și cred că e bine să avem această discuție asupra farmacovigilenței și să-i dedicăm o atenție sporită. În primul rând, aș dori să spun că fiecare medicament e însoțit de un prospect care ar putea să conțină, sigur, și instrucțiunile și informațiile necesare în legătură cu modul de administrare și să eventual să indice și numele medicului care a prescris medicamentul. Astfel încât organul către care sunt dirijate informațiile se poate, meargă, se poate să ajungă până la sursă. Pentru că datele trebuie colectate în mod omogen de la început și până la sfârșit. Astfel încât consider că este foarte important ca aceste informații să fie colectate avându-se în vedere scopul final, și anume. Sigur, se pune problema noilor medicamente care au nevo- eh, pentru care este nevoie de o supraveghere uh, ulterior momentului comercializării pentru a se putea face o validare, o evaluare lor a, a lor a posteriori. Această posibilitate ar trebui exclusă, dar oricum ea face parte din supravegherea ulterioară comercializării responsabilità uh, della, uh, degli utilizzatori dei farmaci. Da, se pune și problema utilizatorilor lor uh, medicamentelor și aș vrea să mă refer la o posibilă derivă a sistemului imunitar al pacienților ambientali di inquinanti uh, din motive legate de poluare. Uh, astfel încât medicamentele pot cauza și reacții uh, alergice. Și aici, sigur, ar fi foarte importantă vigilența și supravegherea. Pentru că și aceste efecte, aceste uh, uh, uh mutații provocate în sistemul imunitar trebuie supravegheate și informațiile colectate de aici trebuie să poată folosi pentru a se trage semnalul de alarmă în alte cazuri de medicamente, dacă, sigur, se vor produce asemenea cazuri de efecte secundare negative. Și trebuie să ne gândim la modul în care modificarea condițiilor de mediu poate să uh, producă efecte și asupra uh, uh, medicamentelor. și uh, poate să cauzeze și sensibilitate la medicamente asupra pacienților. Sigur, și autoritățile care efectuează controlul trebuie să fie uh, capabile tehnic să poată evalua și valida și datele și analizele. Mulțumesc. <coughs> Uh, Signor Rossi. Mulțumesc acum domnul Rossi. Mulțumesc, domnule președinte, și eu cred că acesta este un subiect foarte important, foarte delicat. Și sunt uh, de acord cu propunerea comisiei și cu spusele uh, multor uh, din colegii mei. Sigur că e foarte, e foarte important să ameliorăm sistemul farmacovigilenței, dar asta nu trebuie să însemne și costuri suplimentare directe sau indirecte care să fie suportate de firmele europene, pentru că altfel riscăm să ajungem la un efect negativ și anume multe din firmele acestea să fie relocate în țări terțe. Uh, dacă 5% din internări, din cazurile de internări, e uh, legat uh, de efecte negative, aceasta este o, o informație care trebuie să ne pună pe gânduri. E bine ca pacienții, sigur, să se adreseze medicilor atunci când se înregistrează um, efecte secundare, pentru ca cei care transmit informația uh, mai departe să fie competenți, pentru că nu cred că un pacient mediu are aceleași competenți ca cele ale unui medic curant sau uh, unui medic de la spital. Și trebuie să fim, cred eu, foarte atenți și la procedurile de suspendare a comercializării unui medicament care este considerat periculos pentru sănătate. Pentru că, de ce cred eu acest lucru? Dacă un medicament provoacă reacții alergice la un anumit număr de pacienți, dar uh, nu provoacă aceste efecte la mulți alți pacienți, poate să fie suspendată comercializarea lui în momentul în care deja sunt produse alte farmacii care pot, pot să-l înlocuiască. Dar în momentul în care ar fi vorba de un medicament care poate salva vieți sau un medicament pentru care nu există alternative. Eu mă gândesc la maladiile rare pentru care există puține uh, uh, medicamente pe piață. În acest caz trebuie evaluată serios situația uh, gândindu-ne la utilitatea medicamentului față de eventualele efecte negative care ar putea semnalate. Deci ar trebui soluții alternative uh, dacă există alte medicamente pe piață sau nu. Trebuie totdeauna să ne gândim la acest lucru, pentru că am risca, în cazul unei alarme care ar putea fi și false sau uh, supraevaluată, să fie o situație să nu se mai poată administra medicamente un, unui pacient care ar avea nevoie de ele. În ce privește prospectul, cred că acesta ar trebui să fie obligatoriu. Uh, Sigur, e o cheltuială suplimentară pentru firme, dar nu foarte gravă. Sigur, trebuie să uh, uh, existe toate aceste informații despre care s-a vorbit aici, pentru că, în mod normal, pacienții pur și simplu aruncă uh, uh cartonul și aruncă și uh, prospectul și păstrează Uh, doar medicamentul și după câteva luni poate nici măcar nu-și mai reamintesc la ce anume folosea sau care erau efectele negative ale medicamentului și îl utilizează în mod greșit. Dacă acum pe pachet ar exista o etichetă cu unde să figureze la ce anume folosește medicamentul și care ar fi principalele efecte secundare și negative, acest lucru ar putea fi uh, uh util pentru ca medicamentele să nu fie administrate greșit și folosite greșit. Ar trebui de asemenea să existe un organism care să protejeze uh, uh, cetățenii, pentru că se întâmplă adesea ca statele membre și inclusiv Italia să nu intervină urgent față de cazurile în care mm, unii pacienți au avut uh, mari probleme de sănătate, de exemplu, din cauza unui vaccin. Deci, ar trebui să avem organisme care să intervină în ajutarea și sprijinirea pacienților care au avut uh, consecințe negative pentru sănătate din cauza administrării unor, unor medicamente. Trebuie, de asemenea, să fim foarte atenți la medicamentele care provin din țări terțe pentru că e adevărat că un medicament care sosește în Europa este controlat în ce privește principiul activ pe care îl utilizează, dar noi credem că este fundamental inclusiv un control al liniei de producție a acestui principiu activ. Colegul Prodi spunea adineaori că trebuie să fim atenți la eventualele reziduri care rămân în acest medicament și dacă linia de producere a, de producție a principiului activ nu dispune de suficiente garantii sau principiul activ nu este controlat, se riscă ca un medicament care în mod normal este produs cu principii active con- să conțină inclusiv substanțe și produse care să poată provoca reacții alergice. Un alt lucru important, tot pentru a evita, încerca să evităm abuzul de, de, de uh, medicamente, ar fi util ca pentru medicamentele uh, pentru care pot să existe contraindicații importante, grave, să poată exista pachete cu un număr de pastile sau fiole exact câte sunt suficiente. Trebuie blistere de 8, nu de 16, dacă trebuie administrat un medicament de 8 ori. Pentru că se întâmplă ca un pacient să tot ia acel medicament și fără motiv și astfel să poată să cadă victima unor efecte negative. Deci dacă medicul prescrie 8 pastile, să fie blistere de 8 pastile. De asemenea, trebuie să fim foarte atenți. Comisia noastră trebuie să fie foarte atentă să nu există o limitare excesivă a testelor, pentru că noi, în scurt timp, va trebui să evaluăm anumite măsuri care doresc să limiteze testele pe animale. Unii spun că ar trebui interzise uh, să nu se mai repete unele teste asupra acelor, acelorași animale, dar să fim atenți, pentru că dacă noi dorim o farmacovigilență activă, nu putem să ne permitem să permitem uh, distribuirea pentru uzul uh, uh, omenesc, uman, a unor medicamente care să nu fie testate suficient, nu exagerat, dar suficient pe animale, pentru că mi îmi pare rău dacă animalele au de suferit, dar înainte ca niște oameni să moară, poate ar trebui ca testele pe animale să fie făcute complet și corespunzător. Foarte repede încă două lucruri și apoi mă opresc. Uh, sigur, aici vorbesc de niște cazuri limitate de principii active, dar știm că în farmacopee există principii active care sunt tolerate în mod diferit în funcție de diverse populații. Să mă explic. Un principiu activ care eventual nu are nicio problemă, uh, nu cauzează probleme unui cetățean indo-european, poate provoca reacții grave asupra unui cetățean din altă parte a lumii. Prezenti sul nostru continente. Știm că în Europa astăzi sunt uh, cetățeni de toate rasele și atunci să fim atenți ca aceste uh, pericole să apară totdeauna foarte clar pe etichetă, pe prospect, pentru că uh, persoane de rase diferite și de limbe diferite, limbi diferite ar putea să aibă probleme în a înțelege că un anume medicament conține un anume principiu activ care îi poate provoca grave efecte secundare. Deci, indicațiile ar trebui să figureze în limba engleză, să spun eu, care, pe care o înțeleg toți cazuri foarte rare, dar existente. Și în încheiere spun că ar trebui să ne fixăm obiectivul și cred că așa și este cazul, de asemenea, să uniformizăm cât mai mult posibil disponibilitatea medicamentelor și situațiile de alarmă în cazul unor uh, medicamente care pot crea probleme, o alarmă la nivel european, că nu, pot, nu putem să ne gândim la o Europa de 27 de țări în care în fiecare țară să existe mari diferențe între utilizarea și posibilitatea de a suspenda comercializarea sau de a interveni uh, pentru protecția uh, uh pacienților și ar trebui să armonizăm aceste norme, ar trebui să avem acest obiectiv. Mulțumesc. Uh, deja am uh, pus ceasul să meargă, nu am văzut că ar fi avut efect, dar Domnul Termopulos. Mulțumesc. Dezbaterea este foarte interesantă. E interesant de asemenea tot ce s-a spus în legătură cu efectul medicamentelor asupra mediului înconjurător. Eu aș vrea însă să preiau ce a spus doamna Rivasi. Parlamentul European cred că ar trebui să analizeze acest lucru în general și de fiecare dată ar trebui să vedem lucrurile din perspectiva cetățeanului și nu a industriei farmaceutice. Deoarece industria, pe lângă faptul că vrea să găsească, să obțină beneficii, nu combate cauza, ci doar simptomul, simptomurile. Iar în urmă cu mii de ani, Socrate a spus clar acest lucru. E important ca reacțiile adverse să fie raportate de către pacienți. Dacă acesta de multe ori trăiește în urma acestor reacții adverse. Doamna McKeven ne-a spus că 5% din uh, internări sunt datorate reacțiilor adverse provocate de medicamente vedem că situația nu e simplă. Nu există doar cauze medicale, să zicem, nu doar efecte secundare. De multe ori aceste medicamente provoacă chiar decesul. De aceea e important ca cetățenii să aibă acces la informații. Am ascultat anumiți colegi care au spus că acest lucru ar putea fi complicat și că poate că nu ar trebui să dăm toate informațiile, deoarece companiile trebuie protejate din cauza concurenței. Da, poate că au dreptate, însă de ce nu luăm măsuri acum? Se pare că de multe ori companiile încearcă să ascundă existența acestor efecte secundare, iar cetățenii care vor să afle ce se întâmplă într-adevăr, nu au acces decât la foarte puține studii. Și de multe ori uh, pacienții trebuie să caute informațiile pe internet. Eu nu știu dacă cuiva îi e teamă de faptul că cetățenii ar trebui să aibă un acces nelimitat la informații. Poate că le teamă că printr-o astfel de bază de date informațiile s-ar putea utiliza în procese în fața tribunalelor de către pacienți pentru a cere despăgubiri. Eu cred că ar trebui să acordăm mai multe competențe cetățenilor. Iar um, înainte de autorizare, procedura nu trebuie să fie supraîncărcată. deoarece dacă facem așa ceva, cu toții vom deveni cobai. Vom fi cu toții practic un laborator ambulant. În încheiere, aș vrea să spun că, date fiind toate acestea, cred că sănătatea trebuie abordată din perspectiva cetățenilor Sănătatea reprezintă binele comun și nu aparține doar uh, companiilor farmaceutice. De aceea, tot ceea ce ține de farmacovigilență trebuie să țină de Direcția Generală Sănătate și Consum. Oui, merci, monsieur le, le président. Cuvântul, uh, stimate coleg, domnule Parniu. În ceea ce privește acest uh, dosar, și în ceea ce primește regulamentul la care eu sunt uh, raportor de umbră privind informarea pacienților și publicitatea. Deci aceste două elemente sunt o provocare pentru Europa secolului 21. Am înțeles cu toții acest lucru și din perspectiva cetățenilor, deoarece aceștia au așteptări din ce în ce mai mari, își pun foarte multe întrebări. Uh, și de multe ori aceștia nu au încredere în medicamente. De aceea o felicit pe doamna Linda McEwen pentru propunerile și pentru prezentarea pe care ne-a făcut-o. Și aș vrea să vă spun că o directivă și un regulament privind farmacovigilența ar trebui nu doar să îmbunătățească sistemul, ci să îmbunătățească și informarea publicului și să ducă la o implicare mai mare din partea pacienților pentru a combate toate greutățile pe care le au din cauza faptului că nu sunt siguri de medicamentul respectiv. În primul rând mă voi referi la vaccinul împotriva gripei H1N1. Pe 12 noiembrie va începe campania de vaccinare în Franța. Și reiau spusele doamnei Rivasi acum. Nu e de mirare să vedem că foarte multe persoane sunt reticente, nu vor să fie vaccinate. Și nu e uimitor, deoarece Știm că tulpinele gripei uh, sunt supuse la foarte multe variațiuni și de foarte, multe greu, de foarte multe ori e greu să ajungi la un vaccin. E nevoie de cercetări pe o perioadă mult mai delugată decât în acest caz. Acesta este doar un exemplu. Situația gripei H1N1 uh, și Uh, disponibilitatea unui vaccin într-o perioadă atât de scurtă. Acum aș vrea de asemenea să vorbesc și despre faptul că medicamentele trebuie monitorizate. Așa cum spunea doamna McKeven, nu trebuie să uităm un lucru și anume că 5% din probleme, deci doar 5% din probleme sunt semnalate de organul care trebuie să centralizeze și să indice modificările. Un al treilea lucru important, concurența între laboratoarele farmaceutice. Și vă voi da un exemplu. Hipertensiunea este o patologie pentru care există mai multe medicamente. Pacienții timp de ani de zile iau același medicament Însă se spune că pentru a ști dacă un medicament e mai bun decât altul, trebuie ca medicamentul respectiv să fie administrat unui grup de între 15 și 20 de mii de pacienți. Iată o problemă care trebuie soluționată, după părerea mea. Multe laboratoare farmaceutice susțin faptul că 10% din medicamente prezintă un interes real. Așadar, farmacovigilența trebuie să se dezvolte mult mai mult pentru a face față tuturor acestor îngrijorări. În concluzie, aș vrea să vă spun că mă miră faptul că unii dintre colegi pot să aibă îndoieli în ceea ce privește efectele secundare raportate de către pacienți. Există asociații ale pacienților. Eu aș vrea să existe un raport bun între aceste asociații și autorități. Să văd că se organizează, de exemplu, săptămâni de sensibilizare, de dialog, organizate de laboratoarele farmaceutice. De multe ori acești, aceste laboratoare își creează propriile asociații de pacienți. Autoritățile publice ar trebui să consolideze astfel de acțiuni pentru a atinge un echilibru bun. Știu că nu doar în Franța există astfel de acțiuni și pot să vă spun că am fost foarte uimit de faptul că această săptămână a dialogului uh, a fost organizată de un laborator farmaceutic und Mulțumesc. Și ultimul vorbitor pe listă, domnul Catarela. Președinte, eu mi complimento con la... Da, mulțumesc, domnule președinte, felicit raportarea pentru prezentarea exhaustivă. O singură obiect, problemă aș avea. Aș vrea să mi se clarifice de către raportoare sau de către reprezentanții comisiei raportul care există între sistem și baza de date centralizată și sistemele naționale care sunt existente și care sunt funcționale. Deci aș vrea să înțeleg mai bine care este legătura între sistemele naționale și sistemul centralizat. Cum uh, relaționează acestea? Mulțumesc. Mulțumesc. Atunci aș invita comisia să răspundă la întrebări. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori, în primul rând, să-i mulțumesc doamnei McEwen și să-i spun că noi, Comisia Europeană, suntem de acord cu propunerile exprimate și cu propunerile de compromis pe care dumnea ei ar dori să le avem. Aș vrea să răspund acum la câteva din întrebările adresate de membrii acestei comisii și voi începe cu ultima intervenție deoarece e important să răspundem la acest lucru pentru a înțelege restul. Acest text nu schimbă responsabilitatea statelor membre în domeniul farmacovigilenței. Nu există un transfer de competență de la nivel național la nivel european, așa cum se întâmplă în alte domenii. Noi am dorit ca deciziile privind farmacovigilența, legate de medicamentele autorizate la nivel național să fie coordonate între diferitele state membre, pentru că astfel să existe decizii comune în legătură cu retragerea, neretragerea, modificarea medicamentelor. Deocamdată, Deciziile se iau individual, în anumite state se, pot retrage, se poate retrage un medicament, în timp ce în alte țări nu este cazul, deci noi dorim să existe o coordonare între statele membre. Care este rolul farmacovigilenței? Să creăm o bază de date unice pentru întreg teritoriul european. O bază de date accesibilă tuturor autorităților publice. Însă această bază de date nu schimbă, nu modifică rolul autorităților competente la nivel național. Cine are dreptul să uh, înștiințeze în legătură cu existența reacțiilor adverse. Autoritățile publice și laboratoarele farmaceutice. Deci această regulă nu se va modifica. Acum, în ceea ce Acum, pacienții și dreptul acestora de a informa autoritățile publice. Pacienții nu au dreptul să, pre- să introducă informații în baza de date. Noi prevedem următorul lucru. Pacienții au dreptul să-și informeze autoritățile publice în legătură cu o uh, reacție adversă, iar autoritățile publice uh, urmează, vor urma să evalueze această informație, ca și cum aceasta ar proveni de la un medic sau de la un spital sau orice altă instanță. Informațiile care provin de la pacienți nu vor polua, să zic așa, baza de date. Și aceste informații sunt importante mai ales pentru medicamentele fără rețetă, deoarece dacă un pacient nu a mers la medic pentru a obține medicamentul respectiv nu îi se va adresa unui medic pentru a raporta eventualele efecte secundare. Deci, pacientul are posibilitatea de a înștiința autoritățile în legătură cu efectele secundare și o vor putea face și în cazul medicamentelor fără rețetă. Acum o altă problemă. Medicamentele generice. Acestea sunt supuse la aceleași obligații ca și medicamentele noi, aceleași obligații de notificare a efectelor secundare. Substanțele din medicamentele generice sunt bine cunoscute, deoarece au fost comercializate mulți ani înainte ca ele să constituie un medicament generic. Deci medicamentele generice nu pot fi supuse rapoartelor periodice de rutină, ca și medicamentele noi. Ma, doamna Rivasi s-a referit la planurile de gestionare a riscului și la faptul că ar putea să existe o anumită confuzie între procedura de autorizare a medicamentelor și cea de supraveghere după ce medicamentul a fost comercializat. Vreau să spun clar un lucru. Această propunere nu modifică regulile prin care medicamentele sunt evaluate și comercializate și modul în care se autorizează comercializarea lor. Deci această propunere nu reduce condițiile, prin ca, nu reduce criteriile de comercializare. Și vreau să spun asta foarte clar. Planurile de gestionare a riscului sunt o obligație suplimentară pentru industria farmaceutică, pentru ca industria să poată face față riscului pe care îl prezintă anumite medicamente noi, deoarece nu ai cum să știi uh, cum se vor comporta aceste medicamente după ce vor fi ingerate de populație în masă, deci după ce studiile clinice se vor fi încheiate. Transparența acum. Pentru noi este foarte importantă și credem că Parlamentul, prin diferitele sale propuneri, aduc aminte de propunerea pentru pediatrie, terapiile avansate. Parlamentul a dat dovadă de dorința de a avea mai multă transparență în ceea ce privește informațiile pe care le are publicul în legătură cu siguranța medicamentelor și autorizarea acestora. Eu cred că în această propunere există o serie întreagă de dispoziții care împreună creează un sistem transparent destul de important. Deci să nu vedem doar uh, accesul la, la ultravigilență. E vorba de informații care practic uh, sunt în vrac și care urmează să fie evaluate de diferite comitete. Informațiile, bineînțeles, trebuie puse la dispoziția cetățenilor. Însă, în Suedia, de exemplu, am aflat că au existat patru decese dar această informație nu ajută practic la nimic când nu știi care este contextul uh, general. Deci nu ai de unde să știi dacă acești oameni au murit din cauza că aveau cancer sau din cauza că au fost vaccinați. Deci nu știm dacă decesele din Sădea se datorează vaccinului sau faptului că suferau de cancer. Ideea este că vrem mai multă transparență, vrem să se protejeze datele personale, deci nu cele comerciale, nu e vorba de date comerciale. Iar Autoritatea Europeană de Protecție a Datelor Personale a atras atenția Comisiei asupra acestei propuneri și le-a spus că rezultatul final trebuie să respecte anonimatul uh, și faptul că victimele care au raportat uh, efectul secundar nu trebuie neapărat să fie numite. Noi nu trebuie să avem aceeași situație ca în Statele Unite ale Americii. Statele Unite ale Americii există, mă scuzați, această, acest drept la anonimitate. Cei care nu doresc să aibă informațiile imediate. Deci cei care nu vor doar uh, rezultatul. Deci când se lansează o anchetă la nivel european, deci toți cei care fac acest lucru trebuie să știe că de fiecare dată că aceste informații sunt accesibile și că uh, FDA-ul Food and Drug Administration din Statele Unite ale Americii va face același lucru. Această propunere este un instrument suplimentar pentru a informa mai bine pe cetățeni. Așa cum a spus-o și dumneavoastră, prospectul nu este o notiță de întrebuințare, nu este de fapt instrumentul cel mai cumprizător. Și de multe ori pacienții iau medicamentul fără să fi citit prospectul. De aceea e important să se poată face un rezumat al informațiilor cel mai informate, un rezumat care să fie autorizat de, autori- de autoritățile care comercializează medicamentul să fie controlat acest uh, rezumat, să fie într-un chenar negru sau uh, într-o altă culoare. Noi suntem gata să primim orice sugestie. Cred că am răspuns la întrebările cele mai importante. Mulțumesc! Îi mulțumesc și o reprezentantei comisiei, Linda. For those Vreau doar să mulțumesc colegilor pentru comentariile făcute și uh, dacă mai au observații de făcut, sper să mi le înainteze în scris. Două puncte aș vrea să mai discut. În primul rând, informarea pacienților și, al doilea punct, uh, semnalarea efectelor averse de către pacienți. Un, uh, eu aș spune că ar trebui să trimit câteva informații colegilor în acest sens pentru că atâta timp cât pacientul are dreptul să semnaleze, uh, ajunge la mine informația și o pot uh, salva în acea bază de date. Nu este vorba de baza de date uh, europeană în acest caz, ci este vorba de baza de date la nivel național și în această bază de date se vor salva și informațiile de la medici, infirmiere și așa mai departe pentru că aceasta ține de autoritatea competentă la nivel național. Mă preocupă faptul că unii pacienți nu semnalează aceste lucruri medicilor și medicilor, medicii nu le dau ocazia să semnaleze. De aceea vrem să introducem acest sistem de raportare directă. Și pentru ne, a ne asigura Cred că mai existat o propunere, propunerea Verheugen în ceea ce privește uh, informarea pacienților. Eu nu sunt de aceeași opinie. Eu aș spune că nu ar, nu ar trebui să evităm această posibilitate ca pacienții să semnaleze direct. Este vorba de semnalarea către autoritățile naționale, autoritățile publice la nivel național și acestea au apoi rolul de a informa autoritățile europene. Ceea ce înseamnă că autoritățile naționale joacă în acest caz un rol cheie. Așadar, din punctul meu de vedere, acesta este un punct foarte important, ca pacientul să poată raporta direct efectele adverse în ceea ce privește informarea pacienților prin această notiță sau um, notă din prospect. Faptul că este, pacientul este informat nu înseamnă că trebuie să i se dea o paletă foarte largă de informații pe care el nu le poate interpreta. Pentru că nu fiecare este expert în domeniu. Ce trebuie să existe? O listă clară de efecte adverse va trebui să discutăm uh, cum se vor semnaliza aceste efecte adverse, care sunt efecte uh, serioase, care mai puțin grave și uh, care ar putea fi semnalate de uh, experți uh, independenți la nivel național. Și uh, s-a ridicat această problemă, pentru că în acest moment uh, firmele trimit rapoarte către autoritățile competente la nivel național și există atât de multe rapoarte care se trimit către autoritățile naționale uh, care nici măcar nu sunt citite de autoritățile acestea, pentru că la nivel național uh, uh, organismele competente sunt pur și simplu supra-solicitate de valul de rapoarte și pentru că toate efectele adverse care se uh, semnalează de către indivizi firmelor producătoare de uh, medicamente ar trebui să fie centralizate și analizate de autoritățile comp competente. De aceea ar trebui să găsim soluția cea mai echilibrată. De aceea și eu și Peter Liza uh, am uh, luat această direcție a discuțiilor. și uh, se poate să aveți uh, sentimentul că se face acest transfer de responsabilitate de la um, firmă către individ și pacienții trebuie să fie informați în mod uh, adecvat în acest caz. Și doamna Rivasi uh, eu aș spune că aceasta este o supra-solicitare, un efort suplimentar care se pune uh, pe umerii firmelor. Și de aceea vom discuta cu Comisia dacă se schimbă sau nu ceva. Mulțumesc mult colegilor pentru contribuții și de-abia aștept să văd cum vor evolua discuțiile. Mulțumesc foarte mult! Așteptăm raportul uh, din uh, ianuarie și apoi uh, probabil vom discuta în martie în comisie această temă foarte importantă. Acum ajungem la punctul 19, întrebarea adresată de colega noastră Pilar Ayuso, referitoare la un posibil moratoriu asupra produselor alimentare provenite din animale clonate. Doamna Ayuso? Am uh, cerut comisiei direct să răspundă, dar puteți avea cuvântul. Muchas gracias, eh, señor presidente, y también muchas gracias eh, a la comisión por venir. Vă mulțumesc. Îi mulțumesc și comisiei. Uh, Câteva comentarii subcinte, deoarece credeam că urmează comisia. Eu m-am ocupat de acest raport după ce legislatura s-a schimbat și când grupurile politice deja ajunseseră la un acord privind poziția comună a Consiliului privind aceste alimente. Am vrut ca astfel, atunci când această propunere urma să ajungă la Parlament, noi să putem lua o decizie uh, în mod legitim. Legislația aceasta este urgentă, deoarece există noi dispoziții în sectorul agroalimentar privind clonarea animalelor, iar noi trebuie să dăm acum un răspuns. Uh, E un sector economic care are nevoie de acest răspuns uh, cât mai repede cu putință. Cred că trebuie să ne bazăm pe argumente strict tehnice și științifice când vom lua o decizie. faptul că s-a venit cu argumente etice, că s-a vorbit despre bunăstarea animalelor. Ei bine, eu cred că aceste argumente nu ne vor folosi în acest caz. E vorba de asemenea și de etichetare și fiecare consumator va putea alege în funcție de ceea ce îi dictează conștiința. Va consuma un produc, produs uh, alimentar provenit din animale clonate sau nu. Ideea este ca aceste produse să fie sigure și sănătoase, însă noi nu le putem impune consumatorilor uh, reacțiile noastre, sentimentele noastre. Nu avem cum să clonăm voința oamenilor. După părerea mea, aceasta este miza acestui punct de care mă voi ocupa. Deoarece am avut timp la dispoziție, cred că e bine să putem discuta în legătură cu ideea de a avea un posibil moratoriu asupra produselor alimentare provenite din animale clonate. Acestea fiind spuse și gândindu-ne la problemele pe care le, cauza, le poate cauza un astfel de moratoriu, eu aș vrea să întreb Comisia dacă, din punct de vedere juridic, care ar fi urmările juridice legate de importurile de animale clonate, de generația întâi sau de generația a doua, animale care provin din țări terțe și aș vrea de asemenea să știu ce probleme ar putea apărea și din perspectiva regulilor de la OMC. Dacă s-ar stabili un astfel de moratoriu asupra produselor alimentare provenite din animale clonate, ar vrea să știu ce posibilități există acum de control științific și tehnic. Deoarece un animal clonat, da, e clonat, însă urmașii acestui animal clonat sunt altceva și trebuie să știm exact care este situația lor pentru a lua o decizie. În Spania, de exemplu, există un armăsar de la o hergelie care a costat foarte mulți bani și un animal clonat. E folosit, deci, ca armăsar de reproducere. Nu va merge să fie sacrificat. E, a, mă scuzați, nu e un armăsar, e un taur care e folosit doar pentru reproducere, însă carnea uh, de la um, viței clonați din, uh, din acest taur ar putea fi, de exemplu, consumată și e foarte apreciată. Da, atunci uh, va fi destul de complicat să depistăm originea animalului respectiv doamna Paola Testori, eh, reprezentând DJ Sanco, are cuvântul. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să-i mulțumesc doamnei Ayuso pentru întrebarea pe care ne-a transmis-o, pentru că în acest fel avem ocazia să clarificăm o problemă destul de complicată. În primul rând vreau să confirm faptul că Comisia a făcut deja demersuri pentru a se asigura că se acoperă orice risc potențial de uh, utilizare a animalelor clonate. A apărut această chestiune a uh, animalelor clonate în 2008 uh, și am cerut autorităților competente să ne transmită o opinie în ceea ce privește acest subiect. Așadar, în 2008 ni s-a spus clar că nu există niciun semn că ar exista diferențe în, din punct de vedere al securității alimentelor din, între animalul uh, crescut în mod natural și animalul clonat. În 2008, EFSA a spus că există o lipsă de date și că trebuie să se efectueze cercetări. Așadar, am cerut EFSA să reevalueze situația anul acesta și, conform datelor pe care le-au furnizat, nu există diferențe din punct de vedere al securității alimentare. Legislația noastră a acoperit deja acest aspect Uh, referitor la comerțul cu animale clonate. Această legislație obligă uh, pe toți importatorii de astfel de produse animale să um, respecte condițiile standard. Și există și legislație care interzice creșterea naturală sau artificială a animalelor care ar putea să producă uh, daune din punct de vedere al sănătății. Iar actualul regulament al, uh, privind uh, securitatea alimentelor acoperă și acest aspect al animalelor clonate. Nu s-a modificat nimic și prin el se impune o autorizare ă, preliminară introducerii pe piață a unor astfel de produse. Acum, referitor la întrebarea doamnei Ayuso, care ar fi consecințele din punct de vedere al acordurilor internaționale? Uniunea Europeană a produs legislație pe această problemă a animalelor con- clonate și uh, această legislație este armonizată cu uh, legislația OMC. În primul rând, există ceea ce numim SPS, adică toate măsurile obiective de siguranță, securitate sanitară. Dacă apare un moratoriu um, la, al SPS, ar trebui să existe o motivație, uh, un argument care să arate că există un risc. Și momentan nu se indică faptul că ar exista un astfel de risc. Așadar, Uniunea Europeană nu poate justifica în acest moment un astfel de moratoriu. Sigur că putem lua măsuri provizorii uh, pe baza principiului precauției, în sensul că există um, o nesiguranță în acest domeniu, dar este foarte dificil să ne apărăm punctul de vedere. A doua problemă, ceea ce numim uh, TBT, Technical Barrier to Trade, și uh, prin acest sistem am putea impune etichetarea acestor produse. Dar dacă am luat o astfel de măsură, ar trebui să justificăm uh, pe baza argumentului că consumatorul are dreptul să știe ce consumă. Așadar, va trebui să demonstrăm că în Europa consumatorul vrea să știe ce consumă în Europa și Anul acesta am lansat un uh, sondaj care să arate acest fapt. Al treilea punct ar fi GAT, ceea ce ne permite să luăm măsuri menite să uh, protejăm morala publică. Și trebuie să spun că există la articolul 20 o prevedere care permite acest lucru, dar această măsură se aplică într-un mod care nu poate fi arbitrar. În sensul că nu este o restricție deghizată uh, asupra comerțului internațional. Așadar, va trebui să aplicăm principiul proporționalității. Uh, ca să tragem concluzia pe marginea acestei prime întrebări, spunem că uh, atâta timp cât lipsește argumentul sau uh, motivația <clears throat> riscului, va fi foarte greu să ne apărăm punctul de vedere. Sigur că discuția rămâne deschisă cu OMC, dar trebuie să demonstrăm că există riscul respectiv. Privind a doua întrebare, ar putea exista posibilitatea să controlăm uh, mișcarea acestor produse alimentare? Nu există nicio metodă prin care se poate distinge uh, ce alimente provin de la, anim, de la animale uh, clonate și ce anim, alimente sunt produse din animale convenționale. Așadar, dacă am impune o astfel de restricție, trebuie să existe o metodă de a identifica aceste alimente. Nu se face, momentan, nu se poate face nicio diferență. Adică ar trebui să avem o metodă prin care să urmărim animalul de la momentul nașterii până când devine um, produs alimentar. Și este clar că va trebui să impunem certificate pentru că altfel nu se poate uh, face în afara Europei, nu s-ar putea face această urmărire. Așadar, va trebui să existe ca, uh, va trebui ca asupra importurilor să existe uh, o restricție în așa fel încât să ne um, asigurăm că aceste alimente nu provin de la animale modificate genetic sau clonate și pentru că este o temă foarte complicată, trebuie să ne trebuie să vă asigur că comisia încă examinează toate aspectele legate de această chestiune și vom uh, dezbate pe marginea întrebării ridicate. Mulțumesc foarte mult. Thank you, Madame Testori. Um, wir haben ganz wenig Zeit jetzt. Nu mai avem decât foarte puțin timp, așa că am să rog, am să-mi rog colegii să se rezume la două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, doamnei Ayuso, pentru întrebare și comisiei pentru răspuns. Trebuie să spun că există cu siguranță puncte de vedere diferite în fiecare fracțiune în parte, uh, dar în grupul meu s-a produs o primă rundă de vot și am fost de acord să există o rezoluție a Parlamentului prin care se cere o restricție și anume o restricție destul de largă. Doamna Testori uh, a explicat lucrurile puțin incomplet. EIG, o organizație importantă pe această problemă, a avut o luare de poziție și, dacă înțeleg bine, protecția animalelor la OMC este un argument, un punct important, faptul că animalele clonate suferă și dacă vrem să susținem acest proces, trebuie să încercăm să nu uh, lăsăm să se comercializeze produse provenite din astfel de animale. Ne vom da toată silința și, dacă am înțeles bine, uh, s-a propus etichetarea dacă alimentul respectiv provine din carne de la un animal clonat. Cred că ar trebui ca Parlament să ne orientăm uh, după ceea ce s-a decis până acum și să ne menținem poziția. Au mai existat și alte argumente pe care le-a prezentat doamna Testorii și pe care eu le consider insuficiente. Uh, și anume faptul că și la OMC există anumite restricții. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule Lize. Atunci să întrebăm pe doamna Testorii încă o dată dacă protecția animalelor uh, este un argument în această discuție. Vă rog. Thank you very much. No, the point is that clearly Europe is Mulțumesc. Aici ideea este că Europa, la OMC, încearcă să apere bunăstarea animală. Acesta este un motiv pentru care ar putea justifica măsurile, dar acest dar nu este un motiv recunoscut încă la OMC. Deci dacă ar trebui să luăm o măsură bazată doar pe bunăstarea animală, nu sănătatea animală, ci protecția intereselor animalelor, ar fi o bătălie pe care nu cred că am câștigat-o la OMC. Fazabu, Doamna Serbu. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, Vreau și eu să vorbesc despre uh, moratorium bazat pe um, subiectul um, bunăstarea animalelor, dar pentru că s-a discutat, eu voi spune două lucruri. În primul rând, uh, am auzit aici spunându-se faptul că consumatorul are dreptul să știe ce consumă, dar acest lucru trebuie să se facă cu condiția ca el să fie corect informat. Și cum garantăm aceste, aceste informații corecte de la producători Uh, mai ales cum se poate asigura Comisia că produsele importate sunt sau nu produse din uh, animale clonate și cum verificăm aceste lucruri, pentru că avem și la alte categorii serioase probleme și uh, având această, um, această istorie mă tem că va fi aproape imposibil să, să verificăm uh, produsele importate și va fi aproape imposibil să controlăm acest subiect. Odată ce l-am deschis, uh, uh, n-am întâlnit argumente duse până la capăt care să ne convingă că um, carnea sau alimentele produse din animale clonate nu ne afectează sănătatea și, pe de altă parte, că putem să alegem ce să consumăm, fiind corect informați. Vă mulțumesc. Întrebarea mea este dacă nu am putea proceda invers, dacă din punct de vedere tehnic uh, am putea la unele produse la care nu se poate cunoaște originea mm, să semnalizăm, să anunțăm cumva prin etichetă că nu se cunoaște originea produsului respectiv. Testori. Doamna Testori. Thank you very much. You know, eh, eh, eh, as I, I mentioned in my answer... Mai după cum am mai menționat în răspunsul meu, etichetarea e un lucru fezabil, dar etichetarea trebuie să fie bazată pe o trasabilitate de plină a animalului. Deci, animalul e se face clonarea, apoi animalul clonat este folosit uh, uh, ca animal de prăsilă uh, și apoi progeniturile acestuia, sigur, din nou pot naște, da naștere, până la urmă, la sute de animale. Deci se poate aplica o astfel de etichetare, dar ar fi foarte dificil de controlat, după cum a spus doamna Sârbu. Și a fost, ar crea o sarcină administrativă suplimentară lucrul acesta l-am putea face în Europa pentru că avem un sistem de, de totală trasabilitate a animalelor de, din momentul nașterii dispunem de toate informațiile. Însă pentru importul de alimente a trebuit să obligăm țări terțe să dispună de sau să pună la punct asemenea sisteme de trasabilitate aceste sisteme nu există în toate țările. Sigur, ar trebui să facem acest lucru, să ne justificăm la OMC uh, și ar fi, ar fi greu de justificat, dar oricum, până la urmă, ar fi un uh, sistem dificil de, de, de controlat și costisitor. Nu că nu e fezabil, pentru că orice lucru e fezabil până la urmă. Dar uh, dați-mi voie să adaug, uh, să, răspuns, uh, să răspund celor spuse de domnul Lize, grupul european pentru etică. Sigur, n-am menționat acest lucru, aveți dreptate. Opinia acestui grup de, pentru etică ar fi uh, utilă pentru noi dacă trebuie să utilizăm articolul din GAT unde se face referire la interesul moral. Pentru că grupul european pentru etică a indicat că nu există o problemă de etică aici, dar nu și-au dat opinia definitivă. N-au fost așa de categorici spunând că doresc o interdicție. Opinia lor a indicat existența unei probleme, dar nu au solicitat un moratoriu total. Da, au solicitat uh, cercetări mai aprofundate, mai ales în ce privește suferințele animalelor clonate și ale progeniturilor acestora. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Lize a primit răspunsul. Nu știu dacă a ascultat, dar vă spun eu dacă e nevoie. Nu, nu mai repetați întrebarea, vă rog. Mulțumesc. Așadar, acestea au fost punctele de vedere la punctul 9, trecem repede la, 19, eh, trecem repede la punctul 20. Este vorba despre un scurt raport trebuie să spun că a fost uh, o delegație foarte interesantă, interesantă și mulțumesc secretariatului uh, pentru contactele pe care le-am legat cu guvernul, cu reprezentanții Senatului, cu reprezentanții uh, ONG-urilor și am căpătat o privire de ansamblu asupra uh, stadiului dezbaterii. A fost uh, o trecere destul de abruptă de la administrația Bush la administrația Obama, dar Statele Unite ale Americii s-au întors la acest proces legislativ uh, și, pentru că au rămas cumva în urmă în ceea ce privește protecția climei. și în următoarele săptămâni probabil că nu se va întâmpla foarte mult pentru că acum prioritatea numărul unu este legată de sănătate și atunci protecția climei a devenit prioritatea numărul doi. Așa că nu știu dacă Statele Unite ale Americii vor veni cu uh, propuneri concrete la Copenhaga. Acum, întrebarea este dacă va veni Obama însuși la întâlnirea de la Copenhaga. S-ar putea să fie prea complicat și e posibil ca, din păcate, să nu vină. Statele Unite au sisteme uh, similare cu ale noastre, s-au dezvoltat uh, strategii pentru eficiență, și există dezbateri la fel de aprinse ca și în Europa. Uh, o lege care trebuie să treacă prin Senat este o mare uh, provocare pentru că e nevoie de 60 de voturi din 100 și e posibil să se ajungă la compromisuri care de fapt nu aduc niciun beneficiu climei ci uh, se vor lupta pentru interesele regiunilor lor. E vorba de lobbying și având în vedere că acolo uh, un uh, cuvânt greu de spus îl are industria extracției de cărbune, probabil că se va aproba mai mult decât se vor aproba cote mai mari decât cele propuse apoi uh, exploatarea gazului și exploatarea energiei uh, nucleare. Așadar, nu știu dacă în această concurență cu celelalte sectoare energetice se va câștiga ceva. Există însă angajament al deputaților care vor să facă pași înainte și la Copenhaga vom încerca să avem activități comune și și după aceea această cooperare dintre Europa și Statele Unite este esențială pentru protecția climei. Trebuie să privim situația cu optimism și să sperăm că în următoarea etapă se vor înregistra progrese mulțumesc tuturor care s-au ocupat de pregătiri. A fost un program foarte atractiv, dar și destul de solicitant. Și acum știm mai multe despre această cooperare și putem acționa în consecință. Așadar, aceasta a fost introducerea mea. Membrii participanți sunt prezenți. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mă alătur uh, dumneavoastră adresând mulțumiri secretariatului. Am avut un program foarte bine pus la punct și câteva întâlniri foarte utile uh, pentru care au existat și ședințe de pregătire înainte și cred că uh, nu numai cu Congresul am avut întâlniri foarte productive dar și cu uh, Departamentul de Stat al Statelor Unite și unele ONG-uri uh, importante care se preocupă de mediu. Discuția pe care am avut-o cu US uh, Climate Partnership și uh, cu 25 de corporații care împreună cu ONG-urile au constituit un grup uh, industrii majore care au decis să își spună cuvântul în uh, acest proces legislativ privind mediul. Și de aceea cred că a fost foarte interesant să lucrăm împreună și să influențăm în mod pozitiv legislația. Și ce a fost uh, foarte interesant a fost, așa cum spunea domnul președinte, uh, această nouă abordare. Uh, anul trecut am fost la Washington ca parte din delegația Parlamentului European și trebuie să vă spun că a fost foarte clar că de data aceasta, acest an, uh, abordarea s-a schimbat complet în administrația Obama față de cea din administrația Bush. Și este foarte posibil ca la Copen Copenhaga să uh, se schimbe puțin cifrele. Vrem să menținem această colaborare cu Statele Unite. Um, nu știm câtă flexibilitate există din punct de vedere al transportului, de exemplu, dar vrem ca oamenii să vină, atât delegațiile neoficiale cât și cele oficiale. Și de aceea vreau să întreb secretariatul dacă ar fi posibil uh, ca delegațiile să vină la Copenhaga uh, tocmai pentru a întâlni oamenii cu care colaborează. Nu știu dacă se poate acoperi cumva acest lucru. Cred că este foarte util să obținem informații și după uh, Copenhaga, să știm ce s-a întâmplat acolo, dar la nivel de, uh, să știm ce se întâmplă la nivel de stat în Statele Unite și să știm care este direcția pe care merge administrația Obama și uh, nu numai Statele Unite, uh, ci toate statele puternic industrializate trebuie să arate puțin mai multă voință în acest domeniu. Trebuie să facem foarte clar acest lucru. Mulțumesc! Uh, nu e așa că ceasul acela merge prost. S-a mai scris cineva la cuvânt. Thank you very much. I will speak in Greek. Mulțumesc. Mulțumesc. Eu aș vrea să-i mulțumesc secretariatului pentru munca excelentă pe care a făcut-o. De pe scurt. Pe mine mă surprinde foarte mult uh, faptul că administrația din uh, Statele Unite ale Americii și-a schimbat uh, atitudinea după alegerea lui Obama. Eu cred că după toată această perioadă legislativă, În Statele Unite ale Americii va exista o politică de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră echivalentă cu cea din Uniunea Europeană. Însă, ce se întâmplă? La Copenhaga planurile SUA sunt destul de vagi. Senatul va trebui să ratifice atitudinea oficială pe care o va avea această țară la conferința de la Copenhaga. Noi ar trebui să le reamintim americanilor că vor plăti un preț politic dacă nu vor uh, participa la un acord internațional. Ideea nu e ca ei să-și facă temele, ideea este ca toată planeta să încerce să obțină niște obiective măsurabile. Exact, acesta este scopul. Nu mai uh, există înscrieri la cuvânt, ceea ce e foarte bine. Vom vedea ce se întâmplă în, uh, la întâlnirea de la Copenhaga. Și uh, suntem nerăbdători să facem această întâlnire. Suntem cu toții de acord că la Copenhaga uh, vor continua eforturile noastre. Vă mulțumesc mult pentru prezență astăzi, mulțumesc interpreților, uh, spune vorbitorul și ne revedem în ședința din 30 noiembrie. Mulțumesc!